președintele. Siamo arrivati alla conclusione di questa am ajuns la partea de concluzii acestei conferințe la nivel înalt. Am discutat astăzi despre inovare și cercetare. Mulți dintre dumneavoastră ați rezistat până la sfârșit și sunt convins că, ați ve- că aveți uh, deprins avioane, trenuri și cu siguranță această zi a fost una foarte încărcată. Sunt convins că ați auzit povești extraordinare din lumea științei, lumea cercetării și ați auzit multe lucruri interesante despre cum ne putem îmbunătăți viața și sănătatea ca rezultat al cercetării și inovării. Vreau să-i mulțumesc comisarul, comisarului Moedas pentru că el e cel care a organizat această conferință și mulțumesc și domnului Georgescu, le mulțumesc colegilor mei, doamna Vălian, doamna Toia, care au prezidat diferitele părți ale evenimentului. Îi mulțumesc și președintelui Buzek, le mulțumesc tuturor membrilor care v-au spus ce facem noi pe cercetare și inovare. Vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră. Le mulțumesc invitațiilor noștri, acelora care au vorbit, care și-au prezentat proiectele, care au organizat aceste expoziții foarte interesante, care ne arată cât de importante sunt cercetarea și inovarea și ne arată cât de importantă și valoroasă e colaborarea cu Uniunea Europeană și finanțarea din partea Comisiei. Vă mulțumesc fiecăruia dintre dumneavoastră pentru prezența dumneavoastră, pentru contribuțiile la această inițiativă și pentru cum veți continua să contribuiți și când vă întoarceți acasă la dumneavoastră, veți discuta cu alți cercetători tineri și mai în vârstă le veți spune ce se întâmplă, ce facem în Europa. De aceea ne dorim mai mulți bani pentru cercetare și inovare astfel încât să putem să îi finanțăm pe cei ca dumneavoastră. Pentru că astăzi am putut să vedem cât de valoroasă e inovarea și cercetarea și cât de important e să fie implicați tinerii, tinerii care pot să facă atât de multe implicându-se în cercetare și inovare. Toate duc la îmbunătățirea vieții cetățenilor. E o inițiativă care e o parte integrantă dintr-o serie de inițiative pe care le-a adoptat Parlamentul, astfel încât să își îmbunătățească relațiile și să comunice mai bine cu cetățenii europeni. A fost una din prioritățile mele principale când am devenit președinte. Am vrut să închid acest vid care exista între instituții și cetățenii europeni. Suntem singura instituție care este alesă, aleasă în mod direct. Ne dorim ca Parlamentul să fie tot mai implicat, să fie în prima linie în tot ceea ce se întâmplă în Europa și să se apropie tot mai mult de cetățeni. Și acest eveniment ne-a arătat ce poate să facă Parlamentul pentru cetățenii săi. Și, în primul rând, ne-a arătat și ce faceți dumneavoastră pentru cetățeni. E plăcerea mea să urez bun venit Ministrului de Cercetare și Inovare din România, domnul Lucian Georgescu, care se va ocupa de Consiliul de Cercetare. Îi urez bun venit și domnului Carlos Moedas, din nou, E o persoană care vă este cunoscută și vă spuneam că a fost o persoană importantă în a organiza acest eveniment important. Domnule ministru, vă rog, aveți cuvântul. Dear President Tajani, dear... Domnule președinte Tajani, domnule comisar, domnule comisar Fasman, stimați eurodeputați, stimați uh, cercetători și reprezentanții mediului de inovare, doamnelor și domnilor. Îmi revine plăcerea și onoarea de a finaliza acest eveniment la nivel înalt, care prin uh, exemple concrete a unor uh, proiecte finanțate din fonduri europene și prin uh, dezbateri, în runde de dezbateri, ne-a arătat cât de impresionantă este cercetarea și cât, care este impactul activităților de inovare și cercetare asupra vieții noastre de zi cu zi. Uh, de ani de zile, programele cadru de cercetare și inovare sunt foarte importante, nu numai pentru a menține competitivitatea noastră și avantajele noastre competitive la nivel uh, mondial, ci și pentru bunăstarea și calitatea vieții cetățenilor europeni. Cetățenii sunt cei care trag foloase, în primul rând, de pe urma rezultatele cercetării și inovării uh, de la inteligența artificială, care este folosită în uh, condițiile de viață, uh, până la asistenți domestici, până la diagnosticarea și tratarea bolilor. Avem noi tehnologii, de asemenea, care vizează mediul înconjurător, avem, de asemenea, noi generații de materiale mai ușor de reciclat, cu o amprentă ecologică mult mai mică. Uh, avem noi moduri de a produce și de a consuma energie în uh, toate comunitățile, inclusiv în comunitățile sărace. Sigur, care nu ar trebui să fie lăsate de, de, deoparte. În urma lucrărilor de astăzi, ne dăm seama că trebuie să continuăm cu preocuparea noastră principală, respectiv să asigurăm uh, tuturor cetățenilor un loc uh, sigur de trai în Europa. Astăzi s-a vorbit despre beneficiile pe care Uniunea Europeană le-a adus uh, prin instrumente precum sistemele de navigație globală, apoi tehnologii neintruzive pentru bunuri și persoane și, bineînțeles, despre tehnologii care ne ajută să avem o reacție mai uh, adecvată la catastrofele naturale cu care se uh, confruntă în prezent planeta noastră. Toate aceste elemente și altele ne arată foarte clar că uh, pentru România programul Orizont Europa trebuie să beneficieze de un buget mult mai amplu, cel mai amplu din uh, istoria Uniunii Europene. Considerăm că este corect uh, să procedăm astfel și uh, profit de ocazie de a mulțumi Comisiei Europene în numele cetățenilor noștri pentru acest obiectiv ambițios. Noi, atât Consiliul cât și Parlamentul European, cu siguranță avem obiective comune în ceea ce privește investițiile în cercetare și inovare în Uniunea Europeană. Orizont uh, Europa este o propunere legislativă uh, cheie pentru viitorul Europei și va fi și o prioritate cheie pentru președinția uh, română. România se angajează să coopereze foarte strâns și să depună eforturi împreună cu toate statele membre și cu Parlamentul European, bineînțeles, pentru ca dosarul acesta să progreseze cât mai repede cu putință. După cum știm, fără o implicare puternică la nivel european în cercetare și inovare, nu avem avântul necesar pentru un viitor mai bun pentru, cetățe- pentru cetățenii noștri din întreaga Uniune Europeană. Mulțumesc! Thank you very much, dear minister. Vă mulțumesc, domnule ministru, și mult succes pentru președinția românească. Fără îndoială vom conlucra foarte bună până la, foarte bine până la alegerile europene. Domnul comisar Moeda și este cel care încheie lucrările noastre de astăzi. Domnule comisar, vă mulțumesc, domnule președinte Tajani, domnule secretar de stat, Lu Lucian, doamnelor și domnilor, Vă mulțumesc din inimă, domnule președinte Tajani, pentru că a fost o zi minunată astăzi. Ați participat la conferință, dar nu doar atât. Ați vizitat toate standurile. Ați uh, încercat chiar și aplicația echipei de urgență Galileo. M-ați impresionat. Foarte pe scurt, Vroiam să vă spun că ziua de astăzi cu siguranță îmi va rămâne în memorie. Mi-a făcut foarte mare plăcere să vă ascult și să vă ascult uh, poveștile M-am tot întrebat care a fost numitorul comun. M-am tot uh, plimbat de la un panel la altul, am ascultat povești diferite și din toate aceste povești trăiesc trei lucruri. Pasiunea, angajamentul oamenilor, al celor care nu renunță niciodată și înțeles. Toate poveștile dumneavoastră au fost marcate de pasiunea contagioasă au fost povești uh, de mm, eșec și de succes și povești de înțeles. Toți cei pe care am ascultat astăzi nu au creat întreprinderi sau idei, nu au cercetat în alt scop decât de a-și a da un înțeles vieților. Am început ziua de astăzi vorbindu-vă despre Margot și uh, terapia gene- genică. Am auzit povești de, care au uh, schimbat întru totul viața unor copii. Am auzit astăzi despre economia circulară, despre mm, feribotul fără emisii, am auzit despre sateliți. Sunt tot atâtea povești de mare însemnătate pentru Europa care chiar pot duce, schimb, schimba fața noastră. Autorul lui Homo sapiens a spus că Homo sapiens a fost forța cea mai importantă pe care a produs-o vreodată regnul animal. Toate aceste povești merită să fie cunoscute și trebuie să fie cunoscute și merităm să vă avem ca ambasadori ai Uniunii Europene. Dumneavoastră meritați asta și Europa o merită. Vă mulțumesc încă o dată pentru această zi uimitoare de-a dreptul. Domnule președinte Tajani, încă o dată vă mulțumesc. Thank you very much another time. Vă mulțumesc și eu, mulțumesc cabinetului meu domnului Raura Panela pentru angajamentul său în slujba organizării acestui eveniment și foștilor colegi de la Comisia Europeană țin să le mulțumesc. Mulțumesc tuturor participanților, vă urez mult succes și bucurați-vă de Bruxelles și ce vă poate oferi în această sală. Toate cele bune!